Dear colleagues, I would like to start. Dragi colegi, Dragi colegi, vă propun să începem. Vă rog să luați loc. Take your earphones if necessary. Haideți așadar să reluăm reuniunea. O să trec la limba germană. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi și colegi, bun venit! Începem sesiunea de după amiază cu o reuniune comună împreună cu AFET și mulțumesc celor care sunt deja prezenți. Sigur, mai sunt și membrii ai Comisiei AFET care urmează să sosească. Mulțumesc uh, și uh, vă transmit scuze, doamne, scuzele doamnei uh, Costa, care e raportoare în AFET pentru raportul pe care îl prezentăm. Nu poate participa datorită uh, <laughs> aniversării celei de 60 de celei de 60 aniversări a tratatului de la Roma și din cauza faptului că evenimentele organizate acolo n-au ținut seama de programul ședinței noastre, deci trebuie să fie la Roma. Dar știu uh, că împreună cu Julie Ward, colega noastră, a, a pregătit bine ședința și Julie Ward uh, imediat o să o reprezinte Julie Ward pe doamna Costa. Mulțumesc încă o dată lui Julie. Mulțumesc. Uh, al doilea raportor, domnul Elmar Brock, a anunțat că vine cu un sfert de oră întârziere, dar uh, fiindcă avem o programare ambițioasă pentru ședința de astăzi, începem uh, deja și când vine ni se alătură. Bun, începem cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acestei ordini de zi. Mă uit în sală și presupun că nu sunt obiecții și cu aceasta adoptăm ordinea de zi. Anunțurile președintelui, punctul 2, pe ordinea de zi. Aici trebuie să vă anunț că dispunem azi de interpretare în franceză, germană, italiană, neerlandeză, engleză, daneză, elenă, spaniolă, greacă, estonă, maghiară, lituaniană, polonă, slovenă, bulgară și română. Și, în plus, vă amintesc, reuniunea este transmisă în direct. Punctul 3 pe ordinea de zi, procesul verbal al ultimei reuniuni comune de pe 9 ianuarie 2017. Trebuie să-l adoptăm. Aveți observații, dorințe, preocupări, obiecții? Se pare că nu. Și cu aceasta cred că putem adopta și acest proces verbal. Și ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, motivul pentru această reuniune comună de astăzi, și anume raportul din proprie inițiativă privind o strategie europeană pentru relațiile culturale internaționale. Raportorii din partea AFET Elmar Brock și din partea CULT Silvia Costa. Și dat fiind că Ambii raportori deja pe 9 ianuarie au avut un prim schimb de opinii și au arătat în ce direcție vor să, merg cu acest, să meargă cu acest raport. În, uh, s-au mai purtat între timp mai multe conversații, ambe, ambii raportori și-au introdus și-au prezentat ideile E un raport important pentru că știm cu toții ce importantă e cultura în cadrul relațiilor internaționale. E un domeniu care începe să se dezvolte tot mai bine. Înainte de la da cuvântul raportorilor, uh, vreau să-l scuz și pe domnul Anders Vistisen de la Comisia AFET, vicepreședinte, pentru că de asemenea nu poate... Uh, îi dau cuvântul pentru a vorbi aici. Mulțumesc pentru că facem această prezentare comună. Uh, după cum pe bine a spus, cultura, pe, pe drept cuvânt a spus, cultura este foarte importantă și în domeniul afacerilor internaționale. Uh, noile moduri de abordare a, a diplomației conțin și diplomația culturală, asta pentru o mai bună cooperare între diversele comunități. Uh, și acum începem dând uh, cuvântul celor doi raportori. Începem cu Donovar, care va vorbi în numele doamnei Costa, care nu poate să fie aici pentru 5 minute. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc. La 60 deci de ani de la semnarea tratatului la Roma, Europa se pro- confruntă cu noi provocări în ce privește existența pașnică în lume, provocări cum ar fi criza de identitate și criza valorilor. Dacă dorim să fim un uh, actor global și să fim la înălțimea no- Premiului Nobel pentru Pace pe care l-am primit, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre și pe bogăția diversității noastre culturale, în slujba dialogului și păcii în lume împotriva tuturor formelor de naționalism și extremism. Noi considerăm că cultura trebuie considerată ca cel de-al patrulea pilon al dezvoltării durabile, împreună cu mediul, economia și uh, aspectele sociale. Fără a promova drepturile culturale, accesul la știință și cultură, fără libertatea exprimării culturale, artistice, uh, Uh, dialogului cultural. Cultura nu se poate regenera și conflictele se radicalizează. Din aceste motive, în ultimii ani, am solicitat Comisia de Lansare a politicilor uh, europene, culturale și de educație în cele trei priorități, să respectăm identitatea, diversitatea, subsidiaritatea mai ales în ce privește industriile culturale și creative, infrastructura culturală, activitățile culturale, politicile de coeziune, dimensiunea culturală strategie digitale europene, promovarea patrimoniului cultural, anul european al uh, patrimoniului cultural 2018. Ar putea fi și 2017 o primă ocazie să punem în practică ce discutăm astăzi. Există un consens că UE are un rol uh, important de jucat în politica internațională și un rol din ce în ce mai important în afacerile mondiale. Comisia pentru Cultură salută comunicarea prezentată comun de înaltul reprezentativ și de comisarul de resort și am solicitat într-un raport uh, în 2011 aceste acțiuni, apoi au existat într-adevăr acțiunile din 2013-2014 pe plan cultural și suntem de acord cu concluziile Consiliului din 2014-2015 sub președinție italiană și luxemburgheză cu apelul unei inițiative în favoarea diplomației culturale europene. A fost important să partajăm acest, raport cu colegul meu Herman Brock, fost președinte al Comisiei AFET, că avem nevoie de o alianță între comisiile noastre ca să deschidem o nouă fază în relațiile internaționale culturale cu o participare sporită a statelor membre. Societatea civilă, instituțiile culturale, organismele internaționale trebuie implicate pentru cooperare eficientă, cu o nouă abordare, pentru parteneriate, dialoguri, să avem o abordare de, sus, de jos în sus Comunicarea cuprinde faptul că pentru prima oară avem un tablou general al tuturor instrumentelor, resurselor, acțiunilor, programelor și proiectelor care sunt susținute sau implementate de UE în domenii de cooperare internațională, având cultura ca numitor comun. Sunt de acord cu abordarea comunicării, care identifică zonele prioritare de activitate după cum urmează. Susținerea culturii ca motor pentru dezvoltarea economico-socială aspect pe care subliniem și noi raportul nostru politici coerente la nivel european pentru sectorul creativ și cultural, promovarea culturii și dialogul intercultural pentru relații pașnice, alt aspect comun cu raportul nostru, rolul dialogului intercultural, diversitatea culturală, educația, promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, Cooperare în privința patrimoniului cultural. Noi ne dorim salvgardarea protecției patrimoniului cultural pentru că constituie o resursă pentru incluziune, economie și turism. Mulți actori instituționali joacă un rol important în domeniul diplomației culturale. Comisia Europeană, cu diverse directorate generale, e Serviciul de Acțiune Externă, delegațiile UE, delegațiile statelor membre, institutele culturale, UNESCO, alte platforme și rețele, toate sunt implicate. Comunicarea își dorește o abordare mai coerentă și cooperare între toți acești actori cu instrumente și resurse adecvate. Aici instrumente importante sunt programele de mobilitate, Erasmus Plus, Erasmus 2020, iată, pentru că ele sunt canale de comunicare care facilitează schimbul de idei independent de originile culturale și etnice ale oamenilor. Strategiile propuse vor avea impact limitat dacă nu vor duce la acțiuni consolidate și nu vor aduce beneficii concrete. Aceste beneficii nu trebuie să se situeze într-un viitor îndepărtat. Am structurat raportul pe patru domenii. Obiective, guvernanță, instrumente, abordări interpersonale, strategie globală UE. Mă voi concentra pe primele trei la obiective. Ne dorim să subliniem anumite principii. Is, uh, <laughs> but I'll try and speed up. We have to foster cultural cooperation between the Cooperare sporită între UE și parteneri, promovarea păstrării păcii, dialog intercultural. Law, freedom of expression, mutual understanding. Uh, înțelegere reciprocă, diversitate culturală, valori fundamentale. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității și proporționalității. Trebuie să conlucrăm. Dorim o strategie eficientă pentru relații culturale internaționale E doar un prim pas, desigur. Ne dorim drepturile culturale promovate mai bine. Culture to be considered for its intrinsic value as a fourth standalone transversal pillar of sustainable development together with Sigur, toate acestea nu trebuie văzute izolat, ci trebuie văzute împreună cu dimensiunile socioeconomice. Mai e o secțiune cu instrumentele și guvernanța. Sunt importante, nu voi intra în detaliu. Sunt acțiuni specifice prevăzute acolo. În final, subliniez două puncte, abordările de la om la om, interpersonale. Sunt proiecte transfrontaliere, comune. Să includem pe viitor, de exemplu, capitalele culturale, premiul Lux. Trebuie să uh, fim activi la nivel local, să implicăm societatea civilă, să îmbunătățim accesul local la programe și finanțare. Dezvoltarea unor abordări inovatoare, bazându-ne pe rețele deja existente. Acum trebuie să avem și o abordare echilibrată din punct de vedere al genului și reprezentării de gen. Așadar, Silvia Costa e convinsă că vom lucra la consolidarea raportului. Sigur, ăsta e rolul nostru celor de aici, al celor de aici din Comisia pentru Cultură. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuții Criza cu care se confruntă Europa înseamnă provocări și riscuri, dar și oportunități și trebuie să ne concentrăm pe oportunități și să profităm de ele. Thank you. <clears throat> Mulțumesc! Excelent discurs! Ce bine că ați accelerat! Acum, domnul Broc, raportor din partea Comisiei AFET. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! După ce am auzit uh, prezentarea precedentă, sunt convins că e un raport excelent. E interesant cât uh, de mult am putut să scriem în el. Dar uh, sunt de acord, într-adevăr, că politica culturală este extrem de importantă. E adevărat ceea ce tocmai s-a spus, și anume că cultura ne leagă, soluționează conflicte, chiar și la nivel național. Originea culturii ca element care ne leagă și nu care ne separă Uh, duce la efecte benefice în multe alte domenii decât cele care au fost menționate astăzi. Când merg în țări străine ca să um, iau cuvântul, uh, mă interesez întotdeauna de cultura țării respective. Foarte adesea, în discuții, în conversații, e foarte eficace ca să poți înțelege uh, țara respectivă. Datele economice se schimbă. Cultura, gândirea unei țări însă influențează mult mai mult uh, politica externă a acelei țări decât ne dăm seama uneori. Și posibilitățile uh, intersocietale, dar și interstatale de a motera, de a împăciui țin foarte mult de cultură. Putem să ne uităm la schimbările din istoria europeană. S-a spus că națiunile europene sunt unite de cultură, sunt separate de istorie și unite de cultură. Și cred că asta, nu înseamnă, asta înseamnă că nicio țară nu poate să supună o altă țară. Și uh, populiștii de la Le Pen până la Wilders vor să pună accentul tocmai pe, diverge, pe deosebiri dintre pe lucrurile care ne separă ca să spună că fiecare, fiecare că țara lui trebuie să fie pe locul întâi. Cultura ne diferențiază în sensul că ne îmbogățește pe, ce, pe toți colectiv. În Uniunea Europeană și între popoare trebuie să avem această înțelegere și dacă facem acest lucru, vom înțelege mai bine unitatea în diversitate prevăzută de tratate. Și o să renunțăm și la tensiune, să reușim să le atenuăm. Ceea ce încearcă să facă Erdogan este o divizare a um, o diviziune între valorile naționale și morală, din motive artificiale, electorale. E o premiză foarte proastă, în orice caz, în orice situație. Și de ce e importantă cultura? Cred că e o putere soft, foarte importantă, și că trebuie să ne folosim de ea în politica externă, ca și de alte instrumente. Trebuie să facă obiectul unor schimburi culturale, diplomatice, politice. Sunt evenimente, sunt lucruri care pot avea consecințe și peste 30 de ani. Mai mult decât un succes economic. Dacă aducem în Europa ingineri din spațiul Pacific, dacă îi învățăm, le oferăm posibilități de formare de învățare, dacă după 30 de ani pot, pot, vor comanda o mașinărie, o vor comanda acolo în țara unde au fost instruiți. Cultura e văzută așa ca ceva frumos, îndepărtat de viața reală o serată la teatru, dar de fapt e ceva foarte important în viața practică, foarte prezent și trebuie să ne folosim și să convingem stakeholderii din statele Uniunii și guvernele de acest lucru. De aceea mi se pare important să li se dea posibilitatea statelor membre să-și prezinte uh, cultura țărilor prin diferite instituții. Mi se pare că e ceva extrem de interesant și pentru statele membre mai mici. Institutul francez, uh, Institutul Goethe se descurcă și singure, dar pentru țările mai mici din lume uh, nu e posibilă această publicitate și să dăm posibilitatea fiecăruia să se prezinte, să-și prezinte identitatea Uh, acest lucru e benefic și pentru imaginea acelei țări mai mici, dar și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Și de aici decurg toate cele spuse și de doamna Costa, cu care sunt de acord, despre rolul culturii uh, și trebuie să ținem seama de ea în această abordare privind uh, cultu- diplomația culturală. Cultura nu e doar ceva frumos, nobil, ci și ceva care poate vinde țări. E în interesul Uniunii. Mulțumesc. And I will then leave the rest of this... Ah, las restul uh, reuniunii pe seama excelentei uh, noastre colege, președinta Comisiei pentru Cultură. Vă mulțumesc amilor raportori pentru remarcele excelente. Mulțumesc și eu, spune doamna președinte, ambelor, ambilor raportori și acum dau cuvântul direct raportorilor din umbră și cer îngăduință și vă rog mai întâi să dau cuvântul doamnei uh, Ghiminiț Barbar de la ALDE, raportor din umbră de la CULT, de la CULT care trebuie să participe și la altă reuniune. Mă uit, nu obiectează nimeni, deci vă rog. Mulțumesc, mulțumesc doamnei Costa și domnului Brock pentru prezentare și pentru munca pe care au făcut-o. Aș vrea să spun ceva pentru doamna Costa, în mod deosebit, în legătură cu abordarea Uniunii față de cultură și relațiile internaționale culturale. Bineînțeles că e o valoare intrinsecă și că e importantă pentru crearea de punți între culturi diverse și pentru crearea de baze comune. De... E important de aceea ca politica noastră externă să folosească și cultura Comisia a venit cu o comunicare pe această temă, dar uh, stat, statele membre trebuie încurajate să um, se exprime mai mult pentru o cultură a păcii, a libertății și a drepturilor omului. Voi propune amendamente care se referă, cred eu, la aspecte esențiale. Mai întâi, relațiile culturale ar trebui să fie centrată foarte puternic pe știință. În domeniul științei, Uniunea Europeană ar trebui să aloce fonduri suplimentare pentru cooperarea în materie științifică ca parte esențială a relațiilor internaționale. Asta ar însemna că vom putea să ajutăm cu obiective specifice, cu cooperare internațională în domeniul științific și să ne folosim de știință pentru a încuraja bune relații între țări. În al doilea rând, rolul institutelor culturale, pe care le-a menționat și domnul Brock. Acestea sunt institute ale statelor membre, care ar urma să intre într-o rețea cu ajutorul UNEC. Va fi un rol esențial uh, al acestor institute în promovarea culturii și limbilor naționale și ele ne vor ajuta să ne cunoaștem mai bine cultura fiecăruia. Aș fi de acord cu ideea de a crea puncte de contact între delegațiile europene care se ocupă de domeniul cultural. Pare un pas firesc. Situații asemănătoare există deja, mai ales uh, la delegația UE în China. Și al patrulea lucru cu care voi încheia, ar fi foarte bine să încurajăm dialogul cultural. Acesta trebuie să fie inclusiv, să exprime opinii umaniste și să se concentreze pe libertatea de opinie, de conștiință și pe celelalte valori care sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Am, înce- am uitat să spun la început că aveți trei minute la dispoziție, ați respectat la fix acest termen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 Otóż kiedyś jako prezydent miasta przyjmowałem dwóch ambasadorów w ciągu jednego dnia. Ambas Aș dori să vă povestesc despre experiența mea. Eu am fost primar înainte și trebuia în aceeași zi să mă întâlnesc cu doi ambasadori, ambasadorul Germaniei și al Franței. Ambasadorul Germaniei îmi spunea că nu trebuie să Uh, vedem uh, Germania doar din perspectiva unor mărci de mașini precum Volkswagen sau BMW, ci că ar trebui să ne gândim și la Goethe, la Bach, uh, Uh, deci că să, trebuie să ne gândim și la cultură. Bineînțeles că am înțeles uh, observația lui. După aceea m-am întâlnit cu ambasadorul Franței care mi-a spus același lucru, uh, care mi-a spus că nu trebuie să vedem Franța doar prin prisma Molière sau Catherine Deneuve, ci că Franța este o țară care produce mașini, Renault și Peugeot. Deci, iată, e o poveste adevărată pe care doream să vă spun pentru că, așa cum spunea Elmar, cultura poate fi un instrument pentru a uh, soluționa anumite probleme, dar poate să se afle și la uh, originea unor probleme. Cultura ne poate uni, dar ne poate și dezbina. Uh, trebuie să vedem când cultura poate juca acest rol de liant, când ea este bine înțeleasă, când știm multe unii despre ceilalți, când intervine și factorul uh, educație legat de cultură. Aș dori să mai spun uh, și că cultura urăște politica. Atunci când se spune folosește sintagma politică culturală, trebuie să fim prudenți și să nu uităm că în diplomația culturală există două aspecte care sunt foarte diferite. În primul rând, cultura ar trebui să fie promovată pentru valorile sale intrinsece, pentru că are o astfel de valoare. Dar mai există și un alt aspect, respectiv faptul că cultura este folosită ca instrument pentru a promova alte valori. Valori care nu au uh, întotdeauna de a face direct cu cultura, dar care vizează și interese uh, economice și politice. Mie mi se pare că raportul este foarte interesant și uh, conține toate elementele importante uh, de care avem nevoie în acest domeniu. Îmi lipsește însă ceva și o să înaintez un amendament, respectiv îmi, îmi lipsește rolul mass media. Și aici vorbesc despre mass media în sens larg, pentru că adesea mass media reprezintă instrumentul care poate să ne permite să înțelegem mai bine cultura. Deci să construim această diversitate culturală și să ne asigurăm că societatea acceptă această diversitate și deci devine mai tolerantă și mai deschisă. Și în încheiere, un ultim aspect. E important să prioritizăm acțiunile noastre și să ducem la bun sfârșit uh, acest uh, program. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Domnul Cristea de la SND pentru AFET cuvânt, are cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorilor pentru prezentările lor și mulțumesc și pentru textul pe care ni l-au prezentat. Un text foarte bun. Proiectul pune întrebările potrivite și reprezintă o temerie foarte sănătoasă pentru uh, direcția noastră și pentru obiectivele uh, legate de raport. Am citit documentul, v-am ascultat și pe dumneavoastră și identific uh, uh, multe uh, amenințări. Dar cred că Parlamentul va reuși să ajungă la puncte de convergență și să adopte un text uh, pozitiv. Uh, textul este foarte bun, deci uh, nu o să mă refer la el, uh, ci aș dori să mă refer la câteva aspecte care se vor regăsi și în amendamentele mele. În primul rând, problema instrumentelor. Cred că documentul este clar în ce privește obiectivele, dar cred că este foarte important să avem propuneri concrete în legătură cu punerea în aplicare și dimensiunea operațională, mai ales în ce privește rolul delegațiilor europene. Apoi, finanțarea, resursele financiare, felul cum aceste priorități pe care le-am identificat pot fi uh, integrate în cadrul financiar bugetal și instrumentul uh, uh, privind finanțarea externă. Și un al treilea aspect, mediul uh, în care condițiile politice sunt uh, ostile și represive și în care Uniunea Europeană suferă de pe urma consecințelor unor informații parțiale subiective. Și aceasta aici mă refer la acțiunile uh, propagandei, mai ales uh, de extrema dreaptă. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această prezentare și aștept cu nerăbdare să cooperăm împreună. Mulțumesc. Domnul Zambatski nu este de față. Domnul Tanak de la ECR, nici el. De la Guie este cineva? Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori pentru proiectul de raport. Proiectul uh, lor de text acoperă elementele cele mai importante care uh, vor permite culturii să devină o politică o politică uh, foarte importantă a Uniunii Europene uh, care ar putea interveni în mod eficient în relațiile internaționale. Cred că trebuie să avem un bilanț al acțiunilor noastre în cadrul programului Uniunii Europene pentru cultură, pentru ca noi să putem să ne uh, pregătim și mai bine strategia, respectiv să avem uh, obiective și priorități foarte clare și să tragem învățăminte, mai ales în ce privește cele mai bune practici. Obiectivele citate sunt uh, ambițioase, însă cred că ele necesită coordonarea tuturor actorilor. Și aș dori să subliniez rolul pe care trebuie să-l joace cultura în uh, creșterea economică, în politica economică și socială. Deci ar trebui ca finanțarea pentru cultură să fie suficientă. Mă gândesc mai ales la situația tinerilor. Sunt uh, de acord cu apelul uh, Comisiei pentru ca uh, în următorul cadrul financiar cultura să fie mai puternic susținută. Această finanțare trebuie să creeze condiții pentru ca toate statele membre să fie reprezentate pe picior de calitate și nu ca țara mea care face obiectul unei politici de austeritate. Bugetul pentru cultură a scăzut în mod drastic ar trebui ca dimensiunea de cultură să fie integrată în toate uh, acordurile uh, viitoare și uh, cultura să intervină în atingerea tuturor obiectivelor. Cred că trebuie să punem în valoare și turismul cultural. Comisia Comisia ar trebui să acorde fonduri pentru a înlesni schimburile cu țările terțe și pentru a uh, stimula programe precum parcursul uh, sau itinerariile culturale ale Consiliului Europei. Și, în fine, nu cred că ajunge să vorbim doar de o crotire a patrimoniului cultural și de uh, combaterea traficului cu bunuri culturale. Uh, patrimoniul cultural al fiecărui popor ar trebui să fie respectat și ar trebui să se restituie operele uh, care fac parte din uh, patrimoniul mondial. Bineînțeles că mă gândesc la restituirea statuilor de marmură din de la Partenon Greciei. O să depun amendamente pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trupel, din partea verzilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând celor doi co-raportori și citez, cu cele, uh, citez pe Julie Ward. Cultura e un pilon al dezvoltării durabile. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru și ar fi un avantaj minunat dacă am reușit să transpunem uh, această idee în relațiile noastre internaționale. Pentru a mă adresa domnului Brock, ar fi minunat să avem cultura ca un fel de soft power. Uh, și acum ajung la conceptul de cultură. Colegul din Polonia are dreptate când spune că cultura are posibilitatea de a-i reuni pe oameni, dar și să-i dezbine și de aceea e foarte important să înțelegem clar în ce constă cultura. E vorba de o cultură democratică deschisă și nu de culturile naționale sau de uh, unele culturi care se consideră superioare altora. A fost o problemă reală a Europei în trecut și cred că trebuie să depășim uh, această dezbinare și de aceea cred că e foarte important ca cei care lucrează în cultură să uh, coopereze în mod democratic. Deci, prin raportul nostru, nu ar trebui să încercăm să exportăm culturile naționale sau europene cu forța, ci să avem comunicare și cooperare la fața locului. Ceea ce înseamnă uh, că ajungem la un concept care trebuie să fie evidențiat și mai mult în text. Nu vorbim despre cultură, despre cultura tradițională și diplomație, ci de relații culturale. Și cum am putea coopera cu oamenii de rând și cum să ne înscriem în această tendință spre incluziune și spre cooperare. Și deci aș avea câteva întrebări critice la câteva puncte din comunicare, în primul rând punctele focale de la SAE și posturile de atașe uh, în țări, uh, deci în afara Uniunii Europene pentru că s-ar putea să avem o uh, cultură tradițională diplomatică, o noi am vrea să avem mai degrabă relații strânse la nivel cultural, uh, pe teren, la fața locului. Deci trebuie să fim prudenți, să nu ne întoarcem la abordarea din trecut. Și la fel, și în ce privește Casa Culturii Europene. Ar putea fi o idee bună, dar deocamdată pentru mine nu este foarte clar în ce constă conceptul clar și deci am dori să ne asigurăm că e vorba despre cooperare și de dialogul cu alți uh, parți, uh, alte părți interesate, cu ONG-uri, cu societatea civilă și să nu ne întoarcem la această tradi- uh, abordare tradițională pe care am practicat-o în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rupel, pentru cei din AFED reprezentând pe Verzi. Uh, uh, mulțumesc și mulțumesc și raportorilor pentru munca făcută. Sunt convins că dacă există vreun actor internațional care să pună cultura pe prim plan în relațiile internaționale, acesta este doar Uniunea Europeană, pentru că e bazată pe diversitatea noastră culturală, lingvistică, pe promovarea și protecția acestei diversități, așadar cred că a pune accentul pe cultura în relațiile internaționale e o strategie care se potrivește foarte bine cu modul european de a fi prezent în lume. Dar și pentru că, după cum s-a spus, cultura promovează uh, genul de diplomație pe care vrem ca Europa să-l uh, promoveze, adică diplomație nu bazată pe putere, ci pe dialog, pe prevenirea conflictelor, pe înțelegerea între popoare. Și cultura e un mod de a promova valorile europene și idealurile europene și uh, dincolo de granițele Uniunii Europene. Deci, are într-adevăr o valoare adăugată în activitatea și relațiile noastre internaționale. Și chiar cred că acest accent pe cultură ca vector al relațiilor internaționale trebuie să apară în strategia noastră și pentru țările din vecinătatea noastră imediată, ca mod de a clădi punți mai trainice cu ei. Și mai consider că raportul trebuie să sublinieze mai mult importanța contactelor interpersonale, pentru că știm foarte bine că în Uniunea Europeană acest gen de legături și abordări reprezintă cea mai bună cale de a promova înțelegerea Înțelegerea între culturi, uh, uh, între diferite moduri de gândire sau de trai. Deci uh, aș dori acțiuni mai concrete pentru a promova aceste contacte interpersonale ca mod de a promova înțelegerea între oameni și între culturi. Și în final se pune o întrebare și anume cum anume comunicăm? Cum anume poate Uniunea Europeană să comunice mai bine, să transmită un mesaj comun restului lumii? The values of uh, 28 cultures. Pentru că Trebuie, să nu doar să comunicăm între noi cei 28, ci să transmitem un mesaj comun spre exterior. Nu mi-am timp la dispoziție, vă reamintesc doar că nu avem un uh, canal TV european care ar fi o idee foarte bună pentru a transmite acest mesaj comun european. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Madame Bild. Mulțumesc, doamna Bild. Merci, merci Madame la Présidente. La diversitate... Mulțumesc! Diversitatea culturală creează o lume variată, cu multe posibilități de alegere. Deci este un resort fundamental de dezvoltare durabile a comunităților, popoarelor, națiunilor și nu spun eu asta. E vorba de considerentul 3 al Convenției UNESCO privitor la protecția și promovarea diversității exprimărilor culturale. Deci eu cred că alineatul 5 al raportului care spune că uh, în cultură trebuie respectat principiul subsidiarității și principiul proporționalității este un uh, alineat uh, esențial. La o plenară un deputat din această adunare a spus că nu, era doar o, nu există doar o cultură europeană, ci mai multe culturi europene. Cultura franceză, italiană, germană, etc. Deci diversitatea asta este chiar bogăția noastră. Și alineatul 7 vorbește de necesitatea de cooperare între statele membre în ce privește conservarea patrimoniului cultural și lupta contra traficului de bunuri culturale și trebuie susținut acest alineat. Reamintesc că în Italia, în august 2016, mai mult de 200 de clădiri cu valoare culturală au fost parțial sau total distruse ca urmare a teribilului cu tremur uh, care s-a produs acolo. Aici trebuie să dăm dovadă de solidaritate europeană. 2018 va fi anul patrimoniului cultural european, deci ar fi o foarte bună ocazie să punem în practică această cooperare. Însă, n-aș putea susține o altă dimensiune care e prezentă în raport. Uh, Dumneavoastră vreți ca UE să aibă mai multe competențe în materie de relații internaționale și diplomație culturală, cu sporirea bugetului, cu linii directoare comune. Diplomația culturală e o expresie care sună ea bine, dar e o competență națională. Și, în final, UE n-ar trebui să încerce să înlocuiască statele membre pe scena mondială, ci să pună accentul pe legăturile istorice, culturale și diplomatice care există între statele sale membre și țările terțe. De exemplu, mă pot gândi la legăturile dintre Franța cu țările din francofonie. Mulțumesc! Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei weitere... Mulțumesc, mai sunt două înscrieri la cuvânt. Nu, trei. Domnul Milamon. Eh, lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a los señores Broc și también a la señora Costa. Mulțumesc. Le urez succes domnului Broc și doamnei Costa cu raportul lor. Am mai avut ocazia să dezbatem în ianuarie această chestiune. Am avut un prim schimb de opinii. Eu cred că e o temă foarte importantă. Cultura trebuie să fie utilizată de către Uniunea Europeană în sensul bun al cuvântului, în relațiile sale internaționale. Cred că e un instrument important cultura pentru, după cum spunea rog să căutăm rădăcini comune și dialog și înțelegere, chiar cu diferențe de opinie. Eu sunt printre cei care consideră că, vine Cervantes, Montaigne, Goethe, Shakespeare, nu se explică doar prin dimensiunea lor națională, ci sunt scriitori europeni. Și dificil să ne gândim la ei doar ca glorii naționale. Plus când îi citim, putem descoperi acest substrat greco-roman pe care îl deținem toți europenii și acest substrat comun european, cum spunea Ortega y Gasset. Dați-mi voie să uh, vin la un punct concret al raportului și anume alineatul 26. Aici se vorbesc despre rutele culturale europene ale Consiliului uh, Europei să se permită prezența unor țări terțe în aceste programe. Din câte știu eu, rutele culturale deja se bucură de participarea unor țări terțe. Sunt multe țări membre ale Consiliului Europei care participă. Uh, și în uh, capitala, capitalele culturale europene. Sunt implicate și, de exemplu, Istanbulul, care nu este o capitală europeană. Și Istanbul a fost, uh, dacă mi-amintesc eu bine, capitală europeană a culturii. Deci participă și țări dar referindu-mă la aceste rute culturale, insist că sunt foarte importante, dar trebuie să se proiecteze, deci, dincolo de Uniunea Europeană, către țările din vecinătatea de sud și de est și țările candidate care participă în aceste rute culturale europene. Cred că Iată, este un exemplu extraordinar al bogăției culturale europene și legăturile noastre, că nu sunt lumi separate, nu sunt monade, sunt culturile, sunt multe linii de legătură între ele. Și acest uh, an al patrimoniului cultural, 2018, va contribui mult, sper să contribuie la conservarea patrimoniului cultural. În final, mai spun că eu cred că Uniunea Europeană, Comisia, trebuie să contribuie la a ajuta, a impulsiona, a finanța și acest program de rute culturale europene, care până acum uh, a avut foarte mult succes și a fost impulsionat de Consiliul Europei. Mulțumesc! Dank, uh, Herr Schuntis, aus dem Kulturausschuss. Mulțumesc, domnul Schuntis, de la Cultură. Maximal 2 minute, bitte. Mulțumesc, doamnă președintă. Am citit raportul am uh, fost atent la discuții. Eu cred că, bine, e cumva raportul acesta de atitudine cam naiv. Bun, se găsesc multe lucruri acolo, dar e cam utopic, nu prea se potrivește cu realitatea. Dar de ce spun asta? Da, aș dori în start să vă spun că am fost ministru de afaceri externe am vizitat țări cu culturi foarte diferite și am putut să stabilesc legături diplomatice cu diplomați din toată lumea. Cred că în domeniul culturii situația nu e deloc roză. A, sigur că, da, cultura are o dimensiune a relațiilor diplomatice internaționale, dar cred că acest cadru al diplomației și a relațiilor externe se consideră ca fiind un cadru foarte virtuos, așa. Însă, în ultimii ani, se poate spune că Europa promovează pacea și stabilitatea, cel puțin în regiunea mea, zona Greciei. Nu prea cred că așa stau lucrurile. Deci, referirea la cultura europeană, care a priori că ar fi o cultură superioară față de alte culturi, patrimoniul cultural, tradițiile, valorile europene, cred că până la urmă nu face decât să creeze conflicte. Și cum ne impunem noi uh, față de o altă țară prin armată sau prin uh, uh, afacerile externe? Deci noi în trecut am impus cultura noastră altora. Și în mod normal când dorim să cunoaștem o țară, o vizităm. Dacă vrem să o exploatăm, invadăm cultura. Iată, frizele Partenonului, Victoria de la Samotrache, Venus din Milo, unde se află ele oare astăzi? În Grecia? Nu se află în Grecia, ci se află în marile capitale europene. Bun, văd că președinta mă amenință cu ciocănelul, deci mă voi opri, dar în concluzie dați-mi voi să mai spun câteva cuvinte. Consider că nu avem o poziție comună europeană în acest domeniu. Uh, reamintesc problema cu preambulul uh, faimoasei Constituției Europene, cu rezultatele bine cunoscute. Așadar, cred că ar trebui să ne gândim mai bine la tema aceasta culturii ca instrument diplomatic și să nu mai fim naivi. Mulțumesc, trebuie să fiu foarte strictă pentru că avem foarte multe de făcut și nu avem timp, deci nu pot să fac excepții. Julie Ward, maxim două minute de data asta, Julie Ward și nu Silvia Costa. Now. Um, and it's really interesting to um, have listened to this. Um... Mulțumesc. A fost foarte interesant să ascultăm uh, diversele opinii care au fost prezentate aici. Vreau doar să reamintesc tuturor că uh, vorbim de ceva care evoluează. Cultura nu e fixă, nu rămâne încremenită. Dacă vorbim de cultură, vorbim de o experiență fără sfârșit și trebuie să avem încredere în comunități și în uh, artiști că se vor ocupa bine de treaba asta, pentru că deja o fac de foarte multă vreme. Uh, și mă bucur că Uniunea Europeană s-a gândit să sprijine cumva acest uh, fenomen și să-l, atrag, să-l aducă în atenția statelor membre. De asemenea, cultura poate contribui la procesul de vindecare, uh, cum ar fi uh, prin proiecte artistice fără mm, frontiere, acolo unde oamenii se pot întâmpla, se pot reuni și <laughs> pot discuta, uh, unde se pot întâmpla lucruri uimitoare. Cât privește anul patrimoniului cultural, va trebui să ne trezim la realitate și să ne confruntăm trecutul uh, în greoi și să nu ne gândim doar la dansuri și tradiții și clădiri, ci să recunoaștem că trăim pe un continent unde s-au întâmplat lucruri groaznice care nu trebuie să se repete și date fiind uh, rasismul în creștere, extremismul, populismul de asemenea în creștere, naționalismul, trebuie să ne folosim de anul cult- uh, cultural, de anul patrimoniului cultural pentru a ne asigura că vom folosi cultura într-un bine. Și o să închei cu o mică poveste. Vorbim de multe ori de cultură ca ceva care vi, uh, soluționează conflictele, dar trebuie să înțelegem că cultura poate preveni conflictele. Și în regiunea mea, când au fost inundații în decembrie 2015, comunitatea din Cumbria, unde au fost inundațiile, nu e diversă, e monolitică și această comunitate a fost vizitată de organizații de ajutorare din uh, musulmane din Manchester și din alte regiuni și au fost primii care au sosit, au adus alimente, au venit cu cultura lor, cu generozitatea lor. Și eu eram la biserică și uh, domnul Muller de la o organizație de ajutorare musulmană a venit și ne-a spus ar trebui să ne întâlnim și în vremuri bune. E un mesaj important. Dacă ne întâlnim când ne e bine, poate că nu o să ne mai fie rău. Vielen herzlichen Dank. Ich... Mulțumesc. Un minut, uh, doamna. Thank you very much.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 Ja, vielen herzlichen Mulțumesc. În acest moment vreau să vă atrag atenția asupra faptului că termenul pentru um, amendamente este în 29 martie la ora 12. Uh, o primă întâlnire a raportorilor va fi pe 27 aprilie la ora 9 și verificarea amendamentelor se va face uh, când ne reunim din nou pe 3 mai și după aceea pe 30 mai o să avem o reuniune comună ca să luăm o hotărâre în legătură cu raportul. Ah, pentru ah, membrii Comisiei Cultură e ceva mai nou, pentru cei de la AFET ceva mai obișnuit. Dar iată, am putut să ascultăm ambele opinii ale raportorilor. Um, au fost invitați și experți pe lângă raportori și urez bun venit ambasadorului Nicolas Bido de la reprezentanța Elveției, de asemenea doamna Sneska Vadlig Mihailovici de la Europa Nostra, doamna Suzanne Hön de la Institutul Goethe, domnul Stefan Gies, director al Asociației Europene a Conservatoarelor, Academiilor de Muzică și a școlilor, în altelor școli de muzică. Este vorba aici de un amestec de trei limbi. În titulatura acestui invitat al nostru, vă mulțumesc că ați venit, vă dăm cuvântul și după aceea mai ascultăm uh, intervențiile uh, celor uh, raportorilor de la Comitetul Regiunilor și de asemenea de la Comisia pentru uh, Afaceri Economice. Domnul Bido, 8 minute, vă rog încercați în 8 minute și dacă o să fie 10, nu o să vă dau peste mânuțe. Mulțumesc, doamna președinte. O să mă grăbesc. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și delegației Elveției care îmi permite să vin aici să vorbesc despre cultură și politica uh, externă. O să mă refer uh, puțin la instituția mea care se ocupă mult de uh, răspândirea culturii în străinătate. Voi vorbi despre cultură în sine și despre raport la final. De unde vin? Din Elveția care în anul 2000 încă nu avea o comunicare publică, diplomație publică, a trebuit să fie o criză de imagine legată de băncile noastre în special, pentru ca guvernul și Parlamentul să se gândească la instituirea unei unități de diplomație culturală. Aceasta ține de Ministerul de Externe și comunică și pentru ministerele noastre, dar și pentru toate cantoanele care constituie Elveția. Avem un buget anual de 20 de milioane, 50% fiind fonduri publice. Avem 46 de angajați la Berna, suntem o adevărată agenție de comunicare, uh, lucrăm cu ambasadorii din străinătate, îi sfătuim, îi instruim. Aceștia au propriile proiecte, 232 în 76 de ambasade în 2016, de exemplu. Am lansat de asemenea numeroase canale media soci- pe rețelele sociale, tocmai pentru a face diplomație publică. De asemenea, avem activități în nume propriu, am creat și conceptul de case elvețiene, Maison Suisse, care sunt limitate în timp și se instalează pe platforme mediatice mari pentru a difuza valori și mesaje legate de, uh, de Elveția. Uh, iată aici un exemplu, uh, Casa Elvețiană de la Rio în timpul Jocurilor Olimpice de vară. Ideea a fost să construim această casă, să propunem prin ea mesaje din partea cantoanelor legate de cultură, de educație, de sport, bineînțeles, și de politică. Această casă elvețiană a interacționat foarte mult în mediul digital, ideea fiind să se găsească în miezul unui eveniment pentru a discuta și a da mesaje despre Elveția uh, unul dintre obiective e să ne promovăm mai mult imaginea culturală. Iată aici inaugurarea casei elvețiene la întâlnirile fotografice de, Ar, de la Arl din 2016, când am arătat francezilor și mass media că există și fotografie în Elveția, că avem artiști, dar n-am putut să uh, îi prezentăm foarte bine ca să ne poziționăm și noi în acest domeniu. Uh, un element important al strategiei noastre. Ne ocupăm de studii de imagine și facem monitorizare și una dintre cele mai mari erori din domeniu este să comunici în deșert, să nu vezi care e percepția după comunicarea ta în țările țintite. Și iată, o imagine globală pentru 2016 Elveția. Uh are multe întreprinderi în domeniul alimentar, turism, finanțe, dar există și politica, vedeți acolo cuvântul neutru, pacific, pașnic, uh, tot felul de lucruri uh, care au potențial și care nu ies în evidență. Deci, până la urmă, ne dăm seama că lipsește cultura. Deci, cum se face, uh, cum să facem noi să dăm mai multă proeminență culturii. Ați înțeles, probabil strategia urmărește să comunicăm astfel încât să ajungem la poziții pozitive față de Elveția în toate domeniile importante pentru politica externă a Elveției. În cadrul strategiei lucrăm cu toți cei care comunică imaginea Elveției, cu cei din economie, din cultură, sport, astfel încât să putem, din statul nostru federal, să emanăm o strategie coerentă și să încurajăm co- cooperarea între cei care sunt vectorii imaginii Elveției în străinătate. Uh, discutăm despre conținuturile care pot fi uh, comunicate și despre nevoile uh, de politică externă. Printre altele, țintim factorii de decizie, dar și mass media și încercăm să creăm un moto pentru că suntem, ă, existăm ca să răspundem, să ă, ne plasăm undeva între confirmare și surpriză. Trebuie să Încercăm să răspundem la toate așteptările statelor membre. Trebuie să confirmăm și imaginea tradițională a Elveției, cumva clișeele, dar și să surprindem și să arătăm ce e cu adevărat Elveția, să comunicăm despre lucrurile mai puțin percepute, educația, știința, cultura. Și, în încheiere, o, o mică observație despre dimensiunea culturală, care e importantă. Care e situația? Am vorbit mai devreme de percepție, de imaginea Elveției în materie de cultură. Sunt mulți, uh, nu sunt mulți artiști elvețieni care aduc bani, care sunt valoroși, ca să spunem așa, economic. Am încercat să punem accentul pe tradiția noastră în design și în arhitectură, pe festivalurile noastre, pe patrimoniul nostru și în interiorul acestei informații încercăm să creăm o politică culturală. 30% dintre evenimentele noastre au o dimensiune culturală. Cum asigurăm succesul lor? Mai întâi, foarte important, nu vrem să ajutăm proiecte ale artiștilor, ci pentru a face popularizarea culturii. Deci, ne înscriem într-o politică de comunicare, de diplomație publică. Apoi, încercăm mereu să găsim funcționeze, uh, platformele care funcționează. Un festival, o reuniune, care are deja un impact politic și mediatic. Și să vedem cum introducem acolo și Elveția ca să maximizăm impactul. Apoi, să ne prezentăm ca uh, instituție utilă forța noastră mediatică convinge. Dacă nu comunicăm bine, puține instituții, puține artiști vor dori să lucreze cu noi. Ne concentrăm, încercăm să nu acoperim absolut orice și totul. Avem și problema lingvistică, avem uh, trei limbi care se vorbesc, uh, pe lângă cea de-a patra care e vorbită de mai puține. Uh, deci, încercăm să lăsăm deoparte limba și să ne concentrăm pe conținuturi care se pot schimba, uneori politice, uneori ce țin de divertisment. Cooperarea cu domeniul privat e uneori mai limitată mm, decât cea cu domeniul public. Și acum câteva elemente legate de raport. Cred că e un raport just, e corect, uh, relațiile internaționale sunt greu de înțeles, și, într-adevăr, trebuie să se comunice, să se folosească soft power. Ce spune Europa, poate să spună și Europa la fel de bine. Ce spune Europa, poate să spună și Elveția în materie de diplomație culturală. Și mi se pare că trebuie să susținem mai mult cultura și să o difuzăm mai bine, să o răspândim mai bine, pentru că așa se va putea crea un dialog mai ușor. Deci o politică pe care o creați aici va trebui să asigure echilibrul între cultură, comunicare și diplomație publică. E important să știți care e percepția legată de cultura europeană peste tot în lume, inclusiv în interiorul Uniunii, pentru că altfel va fi greu să gândiți o politică străină cu dimensiunea culturală. Aveți un lucru interesant. Această abordare interpersonală e foarte corectă, dar și aici trebuie să știți foarte bine care sunt percepțiile tuturor generațiilor și grupurilor sociale față de activitățile dumneavoastră. People to people e posibil dacă știi foarte bine în ce domeniu te miști. Și încă un lucru, e foarte ușor pentru mine, sunt la șef al unei uh, uh, instituții federale, cheia succesului e să găsești situații câștig-câștig. Cele 26 de cantoane trebuie să vadă în platforma noastră un interes de acoperire. Da, vreau să lucrez cu ei pentru că comunică bine și mă vor ajuta să fiu și eu mai puternic. Și noi trebuie, la rândul nostru, să găsim poveștile bune pentru a arăta de ce un canton e mândru de instituțiile sale, uh, cum se, defini, cum se definește. Mai întâi la nivel de canton și apoi elvețian, în cazul dumneavoastră național și apoi european. Deci, totul să se echilibreze între centru și periferie. Aici e cheia succesului. Spunea cineva astăzi de, că e importantă televiziunea. Într-adevăr că Euronews ar trebui să fie aliatul dumneavoastră de comunicare aici, pentru că există un potențial real pentru misiunea dumneavoastră. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Dau acum cuvântul doamnei Vedlig Mihailovici de la Europa Noastră. Sie haben das Wort. Uh, thank you. Mulțumesc doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care ați acordat-o Europa noastră de a participa la această reuniune importantă. Noi suntem uh, cunoștiți uh, în calitatea noastră de vocea patrimoniului cultural din Europa. Noi suntem uh, vocea unui cor care există în Europa, multe organizații, multe asociații, mulți, multe persoane care sprijină patrimoniul cultural și mă bucur să îi reprezint pe toți aici. Eu, am partic- eu sunt unul dintre cei 1000 de operatori culturali din uh, sală. Când în aprilie 2015 am avut uh, forumul și am uh, primit uh, două vești importante. Domnul comisar uh, Navracici a spus că va fi un uh, an cultural al uh, patrimoniului cultural și apoi vicepreședintele Mogherini a spus că va exista o comunicare Uh, o, uh, înspre o uh, strategie culturală în relațiile internaționale. Au fost două vești foarte importante pentru noi, ne-au dat speranță și ne-au adus și energie, o energie nouă, pentru că toată lumea își pune de, semne de întrebare legătură cu proiectul european. Iată, aici suntem. Cu sprijinul Parlamentului European și cu leadership-ul Parlamentului European putem spune că poate am uitat ceva și că trebuie să punem cultura în miezul politicilor noastre, atât în Europeană cât și în uh, relațiile noastre externe. Observație generală, în primul rând, Europa noastră salută comunicarea efectuată de către Comisia Europeană și încurajează toate instituțiile europene și practic toate sunt reprezentate în sală, să coopereze cât mai strâns cu putință pentru a se asigura că această strategie este pusă în aplicare. Practic, pe, pe, pe ea ar trebui să punem uh, accentul. Cu viziune, cu ambiție, cu hotărâre, cu perseverență și, și cu curaj. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să mm, uh, luăm ceva din competențele statele membre. Nu, adăugăm un strat suplimentar la acțiunea statelor membre. Bineînțeles că Europa noastră salută și faptul că această comunicare a identificat patrimoniul cultural ca uh, un, unul dintre cele trei canale uh, de activitate. Sigur că patrimoniul cultural, moștenirea culturală, reprezintă un instrument foarte important pentru atingerea celor, obiectivelor celor uh, de a, celelalte canale promovarea culturii și a dialogului cultural pentru relații pașnice intercomunitare și apoi cultura și economia. Apoi, câteva observații cu privire la mm, proiectul de raport al Parlamentului European. Felicitări celor doi uh, coraportori, doamnei Costa și domnului Brock, pentru că e un raport ambițios și are și o abordare globală. Include foarte multe dimensiuni acest raport și uh, sprijinim această abordare holistică. Bineînțeles că uh, menirea acestei strategii în formare nu e doar să uh, popularizeze UE prin cultură, ci să promoveze o lume mai uh, pașnică și mai prosperă. Pentru că Europa nu poate să fie pașnică și prosperă dacă lumea nu e, restul lumii nu e. Și, de fapt, miza este securitatea noastră și aș dori să vă reamintesc momentul simbolic. Reuniunea noastră are loc în ziua în care se comemorează uh, un an de la atentatele de la Bruxelles. Deci trebuie să uh, includem cultura în toate politicile europene. S-a vorbit uh, mult despre acest faimos mainstreaming și cred că și pentru diplomația culturală și pentru strategia culturală și relațiile externe ar trebui să includem cultura peste tot. Pentru că Uh, cultura nu trebuie să facă parte doar din relațiile culturale europene, ci și din acțiunea europeană în ce privește promovarea uh, caracterului durabil, atingerea obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Apoi și în combaterea schimbărilor climatice este o dimensiune culturală în ce privește energia, turismul, agricultura, cercetarea. Și să nu uităm un aspect foarte important, drepturile omului. Anul viitor vom Uh, sărbători 70 de ani de la, de la semnarea Declarației Universale privind drepturile omului și Uniunea Europeană împreună cu statele membre are ceva de spus. Să explice că drepturile culturale fac parte din uh, uh, drepturile omului. Apoi, un alt aspect foarte important pentru noi e ca în această strategie în evoluție să nu se pună accentul doar pe relațiile bilaterale cu țări importante din lume, ci să folosim toate instrumentele diplomației multilaterale, a relațiilor multilaterale și un eurodeputat uh, a menționat această dimensiune multilaterală. Deci nu credem că doar delegațiile UE în țările terțe ar trebui să joace un rol în cooperarea cu statele membre și institutele culturale din aceste state, ci și uh, delegația la ONU, pentru că există atât de multe instituții ONU care ar putea să implice mai puternic dimensiunea culturală, să o integreze în activitatea lor. Și ne-am dorit ca Uniunea Europeană să fie uh, să militeze pentru importanța culturii, așa cum s-a spus, ca un uh, al patrulea pilon al dezvoltării durabile. Bineînțeles că aș dori să spun și câte ceva despre accentul pus pe patrimoniul cultural. De ce acest uh, patrimoniu cultural Există un raport important în acest sens, vă arăt acest raport, raportul nostru, uh, patrimoniul cultural contează pentru Europa. Avem dovezi foarte clare în acest raport în legătură cu valoarea multiplă și a beneficiilor patrimoniului cultural, nu doar pentru societate, pentru economie, ci și pentru mediu, pentru cultură în general. Vă rog, folosiți aceste uh, argumente în relațiile externe ale Uniunii Europene. Avem și un alt instrument uh, Premiul European pentru Patrimoniul Cultural, tot noi îl organizăm. Iată, este un instrument pe care îl puteți folosi pentru a promova cele mai bune practici. Excelența, calitatea în acest domeniu al patrimoniului cultural în lume. În ce privește patrimoniul uh, Uh, străvechi. Aș dori să spun câteva cuvinte, pentru că după vârsta de aur al uh, convențiilor internaționale în acest domeniu, astăzi uh, asistăm la un pas înapoi în ce privește punerea în aplicare acestor convenții se distrug în mod deliberat opere în afara Europei, dar să nu uităm că acest lucru s-a întâmplat recent și în Europa, în țara din care vin eu, în fosta Iugoslavie. Deci, Uniunea Europeană ar trebui, și aici uh, felicit Parlamentul European pentru că ați depus foarte multe eforturi, ați pus uh, accent pe rolul Europei în uh, reconstruirea și restaurarea patrimoniului distrus. Dar ar trebui să facem și mai mult decât să dăm finanțare. Uniunea Europeană nu ar trebui doar să dea bani pentru aceste proiecte de restaurare. UE ar trebui să fie un lider pentru a promova cele mai bune practici în acest domeniu, pe baza experienței pe care uh, Europa a dobândită de-a lungul uh, veacurilor, decenilor, poate și veacurilor în acest domeniu. Dar să punem uh, accent pe patrimoniu și în vremuri de pace. Deci nu ar trebui să ne axăm doar pe uh, patrimoniul distrus în cadrul unor conflicte armate pentru că există atâtea evoluții care sunt uh, nepotrivite, nedurabile, nesustenabile, care nu respectă patrimoniul cultural. Și am dorit ca Uniunea Europeană să fie un uh, uh, să militeze pentru această abordare integrată și durabilă. Sigur, mână în mână cu UNESCO, dar nu numai cu UNESCO, ci și cu alte instituții ONU și chiar cu Banca Mondială. Și ea ar putea fi un aliat important în acest domeniu. Ultimă observație, Anul European al Patrimoniului Cultural este o oportunitate minunată pe care o avem cu toții și credem că ar trebui cu toții să fim o punte între acest an și uh, dezvoltarea culturii diplomate, uh, diplomației culturale și a relațiilor culturale ar trebui să devină o componentă externă a anului respectiv. Rolul societății civile, mă bucur că puneți accentul pe această diplomație interpersonală în raportul doamnei Costa și al domnului Broc. Rolul educației, evident, foarte important, uh, uh, predarea artei, a istoriei, uh, a istoriei nu numai în Europa, ci și uh, dincolo de granițele ei. Dar cred că trebuie să facem multe și în Europa în acest domeniu al formării. Uh, și apoi uh, uh, în ce privește un nou discurs pentru Europa, cultura și patrimoniul cultural trebuie să fie în miezul preocupărilor noastre și sperăm că Europa va continua să fie un pionier în această mobilizare pentru angajament cultural la nivel mondial. Mulțumesc! vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch 25 Minuten. Mulțumesc, mai avem 25 de minute, deci vă rog pe toți insistent să respectați timpul de intervenție, altfel nu mai ieșim la lumină. Doamna Hön de la Institutul Goethe. Auch meinerseits einen ganz herzlichen Dank an die beiden. Mulțumesc și eu ambilor raportori și, bineînțeles, mulțumesc și pentru invitație uh, aici, în acest for, ca reprezentant a unui institut institut cultural și deci a societății civile ca să vă vorbesc și să vă prezint exemple practice. E o mare onoare pentru mine. M-aș referi la cinci lucruri. M-aș referi pe scurt la motivele pentru care um, avem, am avut comunicarea doamnei Mogherini, apoi în legătură cu uh, uh, exemple critice din care se va vedea importanța culturii, apoi despre diplomația culturală și relațiile culturale și în încheiere câteva uh, reflexii și recomandări din partea noastră. Propunerea de a avea astăzi o strategie europeană pentru relațiile culturale internaționale este rezultatul la unor eforturi de mulți ani, astfel încât să se dea culturii uh, locul ce îi se cuvine, uh, potrivit importanței sale două documente sunt importante, agenda pentru cultură din anul 2007, dar mai ales uh, măsura pregătitoare cultură, uh, pentru relațiile externe ale Uniunii din 2012-2014 de la nivelul Parlamentului. Această acțiune pregătitoare ne-a dat indicii și ne-a pus pe calea cea bună și vreau să mă refer doar la câteva elemente absolut esențiale. Relațiile culturale cu țările terțe ar trebui să se găsească pe picior de egalitate, mai puțin export cultural și mai multă coproducție și mai mult dialog uh, deschis. Acestea creează încredere și rețele. Uh, de asemenea, societatea civilă, atenție la nevoile acestea sunt, uh, reprezintă cheia pentru succes. Cultura are nevoie de libertate și de spațiu și de autonomie și avem nevoie de un buget adecvat și pentru a susține cultura și, de asemenea, uh, implementarea uh, acestor obiective trebuie lăsată pe seama celor activi în domeniul culturii. Cultura nu e un lux, cultura este viitorul. Chiar și în momente de criză, când nu mai există încredere, atunci avem nevoie de uh, mai multă inteligență emoțională. Cei care transmitem cultura și creăm cultura, pledăm pentru puterea acesteia, pentru bogăția ei și efectele ei care trebuie folosite mai mult, valorificate mai bine. Nu e vorba doar de efectul benefic pentru uh, relațiile interumane și între națiuni uh, al culturii, ci cultura ajută și la prevenirea conflictelor, aduce uh, pace și reconciliere. Cultura încurajează creșterea economică, uh, interrelaționarea actorilor economici și ne apără și um, patrimoniul cultural, um, uh, patrimoniul material și imaterial. Cultura este un factor hotărător. Artiștii pot să vină cu uh, produse uimitoare și e nevoie de proiecte durabile pentru uh, cultură. Nu e vorba de atenție de o zi, ci de continuitate ca să apară, să se nască încrederea și sentimentul comunității. Din multe domenii și din multe regiuni ale lumii aș da câteva exemple de proiecte. Mai întâi din Africa, uh, economia creativă. În Africa trăiesc peste un miliard de oameni cu tradiții muzicale extrem de diverse. Muzica are o valoare deosebită în Africa și nu e doar un factor cultural, ci oferă și posibilități de afaceri și de a crea locuri de muncă noi. Totuși, în Africa nu există decât mijloace insuficiențe pentru uh, crearea de rețele transfrontaliere de muzicieni uh, care să facă schimb între ei. De aceea, cu parteneri din societatea civilă, am creat o platformă online, acum mai mulți ani, care ofertă uh, Uh, până acum unui număr de 18 țări din Africa uh, posibilitatea de interconectare și informații despre alții de pe continentul Africa. Uh, aici sunt articole despre scena muzicală din Africa și se creează astfel o punte către și dinspre Europa. Uh, apoi, munca cu refugiații, munca în uh, zonele uh, cu conflicte. Mergem în Orientul apropiat. Știți că uh, e nevoie de sprijinirea celor care creează cultură chiar și când sunt în exil. De cinci ani uh, uh, avem acest război din Siria care influențează foarte mult scena culturală. Susținem printr-un fond mic, uh, artiști, artiste um, siriene um, din cinematografie, teatru și alte ale performanței, muzică și literatură și încercăm să contribuim la um, menținerea în viața culturii siriene. Vom extinde acest fond către Europa și credem că dacă artiștii și artistele își pot prezenta prin platforme creațiile lor, putem să mai înlăturăm din prejudecăți și stereotipuri și deci putem încuraja integrarea uh, migranților și refugiaților. Rămânem în regiuni uh, unde sunt crize. Știm că se vor, uh, trebuie să se facă mult pentru copii migranți și refugiați, pentru că nu vrem generații pierdute deci trebuie să se asigure uh, condiții culturale și în uh, taberele de refugiați. Trebuie să le arătăm acestor copii uh, că există un viitor, să le stimulăm fantezia și trebuie să ne asigurăm că pot să viseze. De aceea, în mod gratuit, în uh, Turcia, unde sunt mulți refugiați, în Iordania, în Siria, pentru copii între 4 și 12 ani oferim gratuit cărți uh, de toate felurile și uh, în 72 de uh, localități în ultimul an am putut să facem această activitate și vrem să o extindem. Am vorbit de patrimoniul cultural. Pentru noi e foarte important ca și patrimoniul imaterial să fie avut în vedere și vă duc pe scurt în Asia, în uh, Bangladesh și la Calcuta. A, a uh, fost creată o inițiativă legată de Bengal uh, și de independența care a făcut ca 8 milioane de oameni să migreze de ambele laturi ale graniței. Până acum, uh, acest lucru a generat uh, și generează încă multe resentimente și există acum persoane care sunt deja a treia generație care tot moștenește aceste resentimente. O fundație de la Calcuta cercetează istoria ora, transmisă oral și, a, și aici am creat o platformă care susține Uh, sentimentul comunității și care invită această treia generație să pună sub semnul întrebării acest patrimoniu pe care l-am moștenit. În legătură cu uh, diplomația culturală, am discutat mult în ultima vreme despre uh, relații culturale sau diplomație culturală. Mie mi se pare că ar trebui să spunem și una și alta pentru că se întăresc reciproc cele două, chiar uh, și dacă ne uităm la recomandările din acțiunea pregătitoare. Cultura diplomatică se axează pe export și pe expunerea valorilor europene și a realizărilor europene. Actorii statali trebuie ca prin proiecte culturale să creeze o imagine pozitivă. Prin relațiile culturale, în schimb, ne concentrăm mai mult pe artiști, pe cei care sunt creatori uh, și noi, ca institute culturale, încercăm să asigurăm un dialog în condiții de egalitate și să încurajăm o, înțelegere comună. Și asta vreau să subliniez. E un proces lent, dar care se dovedește de durată, uh, care dă succese și rezultate de durată. Și ajung la recomandări. Avem nevoie uh, de o precizare a rolului relațiilor culturale internaționale și de o implementare a strategiei globale a Uniunii Europene. Avem nevoie de un plan de măsuri cu priorități tematice și geografice. Avem nevoie de instrumente cum ar fi platforma de diplomație culturală, care ar trebui consolidată, avem nevoie de formate și avem nevoie și de un buget. Trebuie să spun deschis acest lucru conceperea și desfășurarea acestor proiecte depinde de uh, societatea civilă și de cei uh, din domeniu. Și trebuie ca toate grupurile de interes să se poată implica, de la delegațiile Uniunii, de la um, membri, membrii unic până la uh, artiști și toți partenerii și ultima frază, avem nevoie de o verificare uh, periodică cu ajutorul indicatorilor pentru a vedea dacă implementarea strategiei e pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Ajungem la ultimul expert, domnul Ștefan Ghis. Vă rog, respectați pe cât se poate cele 8 minute. Ah, da, o să încerc. Am și uh, slide-uri de prezentare. Vă mulțumesc pentru invitație după cum ați văzut și ați auzit, uh, este vorba de Asociația Europeană a Conservatorilor și Academia de Muzică. My page only also... Președinte, sigur, pe pagina mea era versiunea limba engleză. Invitatul, reprezentăm aproximativ 300 de mii de instituții de, institute de învățământ superior uh, muzical, uh, nu doar din Uniunea Europeană, ci din Europa în general, cu mai mult de 90% din institutele active în acest domeniu. Și avem și membri asociați din afara Europei, de altfel suntem un exemplu de organizație care de pe acum face parte dintr-o rețea globală. Vedeți uh, pe ecrane care este uh, obiectul nostru de activitate. Mă numesc Stefan Ghiz, sunt uh, președinte acestei asociații cu sediu în Bruxelles. În trecut am fost profesor de muzică și am fost rector al unei academii muzicale din Germania timp de mulți ani de zile. Acum puteți vedea în imagine cum, cum înțelegem noi cultura și educația muzicală. Uh, Raportul dumneavoastră confirmă direcția strategică a documentelor din 2016 ale Comisiei, o nouă strategie pentru relații internaționale culturale cu acțiuni concrete care sunt propuse, din ce puțin din câte am înțeles eu. În plus, și cred că asta este foarte interesant, Dumneavoastră ați concentrat asupra unor subiecte suplimentare, extinzând uh, sfera atenției dumneavoastră. Deci, spuneți că cultura are valoare intrinsecă, accesul la cultură și educație pentru orice ființă umană, dreptul fiecare persoană de a participa la viața culturală sunt uh, drepturi uh, de bază ale omului și cultura, relațiile culturale cu vecinătatea Uniunii Europeană și de deci țări terțe trebuie să fie bazate pe o abordare de jos în sus uh, cu relații interpersonale. Punctul următor, și anume Asociația noastră salută acest document. Mulțumiri uh, trebuie aduse Silviei Costa, domnului Elmar Brock, tuturor celor care au participat la realizarea acestui document de foarte bună factură și o bună bază pentru activitatea noastră pe viitor. Cred că inițiatorii raportului propun acțiuni concrete care sunt uh, atât realiste cât și eficiente. Da? Sunt uh, de acord cu ce spunea un membru al Parlamentului European, și anume din Grecia, domnul Juntis, că mm, documentul este nerealist. Eu nu cred așa ceva. Eu spun că cu cât mai multe ideile europene sunt aduse în discuție, cu atât mai mult actorii culturali pot participa la crearea unei identități comune europene. Cred că putem avea succes în acest sens. Dar revin la document. Unul din punctele pe care vreau să le scot în evidență se referă la politicile culturale europene, așa configurează ele în general pe agenda europeană, cu acțiuni concrete, uh, și atunci eh, vorbim de implicarea membrilor societății, în general atât cetățeni europeni, care vor să știu de ce contează atât de mult Europa în viețile lor, dar și cetățeni ai unor țări terțe care doresc să știe de ce valorile europene ar putea fi importante și pentru ei. Noi salutăm uh, faptul că acest raport uh, salută valoarea intrinsecă a artei și importanța sa. Asta nu intră în contradicție cu valoarea economică a industriei creative, cum este anumită din contra. Apariția noi locuri de muncă în această industrie creativă înseamnă mai multe ocazii pentru ca oamenii să participe la viața culturală și să experimenteze valoarea artei ca uh, o, o îmbogățire a vieții fiecăruia ne bucură să vedem că lumea educației și cercetării uh, se bucură de atenție în raportul dumneavoastră și mai spun că susținem uh, intenția de a uh, consolida dimensiunea internațională a programului Erasmus, Erasmus 90+. Plus. Și acum următorul punct, ce ar putea asociația noastră să adauge la toate acestea? Cred că impactul culturii pentru a avea structuri democratice, pentru dezvoltarea socioeconomică și democratică, pentru dialog intercultural și promovarea valorilor europene, deja au fost menționate. Unul dintre aspectele cele mai importante în acest context e libertatea de exprimare artistică. Aș sugera că uh, să se menționeze explicit uh, exprimarea artistică libertatea artistică considerăm noi că este o altă formă de libertate. Nu e vorba doar de libertate de exprimare și de a crea, ci libertatea persoanei de a se exprima prin intermediul artei și prin creațiile de tip artistic. Următorul punct, participarea la viața culturală, accesul la cultură și educație culturală pentru orice persoană. Asta nu prea apare în uh, documentul din 2016, dar e bine că se menționează acum. Însă, oricum, în uh, proiectul de raport, cred că nu este suficient evidențiat acest aspect. Vreau să subliniez din nou că noi considerăm că educația, formarea, sunt uh, elemente cheie pentru participarea la cultură. Organizația mea reprezintă mai ales uh, sectorul educației profesionale. Sigur că o participare culturală se referă mai întâi de toate la educație pentru toți. Și atunci pledez în favoarea acelor actori care nu sunt reprezentați astăzi aici, muzicieni amatori, școli muzicale, actori neprofesioniști. Uh, apoi noi considerăm că putem face și o contribuție importantă la punerea în aplicare obiectivelor uh, politicilor culturale europene pe viitor ca facilitator și promotor ai participării culturale. Așadar, aproape toți membrii noștri mă duc muncă de teren, ca să spun așa, cluburi de tineret, școli, tabere de refugiați, spitale. Eh, peste tot muzica este importantă. Apoi, institutele de eh, educație muzicală pe care le reprezentăm noi nu implică doar artiști profesioniști, ci și eh, actori în formare. Apoi, membrii noștri cunosc că își pot asuma răspunderi sociale doar dacă ies în lume, nu mai stau în turnul de și al artistului. Noi trebuie să ne deschidem spre noi forme de public. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc că ați aterizat la fix unde trebuia, ați respectat timpul și acum invit uh, reprezentantul Comitetului uh, Regiunilor, domnul Apostolos Tsitsikostas. Sunteți aici? Nu, nu e în sală, dar avem un raportor de la Comitetul Regiunilor. Chairwoman, dear reporters, dear members of... Mulțumesc, stimați uh, raportori, stimați membri ai Parlamentului European, Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia acordată. În calitate de raportor al uh, Comisiei uh, uh, Comitetului Regiunilor, mă scuzați, provin din Macedonia of the main. și vă prezint, dacă mi îngăduiți, unul din principalele aspecte ale unui aviz pe care l-am adoptat la CEUR. Se referă la strategia europeană pentru relații internaționale culturale. Noi considerăm că sunt trei elemente cheie mm, de mare importanță. The first one, să vedem care sunt ele. În primul rând, după cum se spune în proiectul de raport, se referă la implicarea uh, la nivel regional și local. Autoritățile de la acest nivel trebuie să joace un rol important în faza planificării strategice și în faza de a dezvoltare a politicilor europene și ale Uniunii Europene, de fapt, pentru relații internaționale culturale. Autoritățile locale și regionale sunt cele mai apropiate de comunitățile locale și ele știu cel mai bine și în detaliu care sunt nevoile și avantajele fiecarei regiuni noi, am, uh, noi suntem cei care cooperăm cel mai direct și eficient cu partenerii noștri din societatea civilă și de multe ori s-a dovedit că noi suntem cei care putem uh, aplica uh, cel mai bine programe și acțiuni prin care ne obținem rezultate tangibile astfel încât eu consider că procedurile pentru a subvenționa autoritățile regionale și locale pentru activități culturale trebuie să fie simplificate și accelerate. În același timp, accesul direct al autorităților locale și regionale la cadrele existente de cooperare și instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene prin programele tematice Eh, trebuie să fie asigurat. În plus, noi propunem ca eh, Comisia Europeană să implice Comitetul Regiunilor în eh, faza de proiectare a strategiilor, precum și autoritățile locale și regionale, în fazele de dezvoltare a strategiilor și de punerea lor în aplicare. Totdeauna respectându-se, sigur, principiul subsidiarității. Iar acum, doamnelor și domnilor, Stimați membri ai Parlamentului European, cel de-al doilea element major care rezultă din avizul adoptat de CR e nevoia de a exista, o, de a exista legături culturale tot mai apropiate cu, dezv, cu, cu dezvoltarea relațiilor internaționale în Uniunea Europeană, după cum s-a menționat aici. Putem cu toții nu, să fim de acord că influența culturală a Uniunii Europene la nivel global este una uriașă. Putem chiar să ne gândim la Uniunea Europeană ca fiind o superputere culturală. Însă, oricum, uh, diplomația noastră culturală se poate dezvolta încă și mai mult, ca fiind parte a cooperării noastre cu alte țări. Asta va duce la o și mai mare dezvoltare a rolului uh, Europei ca actor global și al treilea element la care mă voi referi astăzi e dimensiunea cheie a culturii în principalele provocări cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană. În multe cazuri, din nefericire, cultura, pe nedrept, a fost percepută ca fiind doar o politică de plan secund sau chiar ca un lux. S-a ignorat faptul că politice culturale pot juca un rol hotărător mai întâi <clears throat> într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, prin dezvoltarea uh, unor uh, afaceri bazate pe cultură, cum ar fi turismul, care creează locuri de muncă și venit, și apoi prin eliminarea tensiunilor cu comunitățile de refugiați și imigranți, prin mai bună înțelegere reciprocă. Uh, al treilea rând, cultura poate fi un remediu uh, și una, o armă de luptă împotriva extremismului și a uh, extremei drepte, cu stimulente, sigur, acordate la nivel local și a grupurilor de persoane, printr-o implicare activă în cultură, prin cunoașterea multiculturalității Europei și apoi prin familiarizarea cu valorile Uniunii Europene. În concluzie, Cultura, fără îndoială, are cele mai puternice legături, realizează cele mai puternice legături între oameni și state din Europa, dar și aduce Europa mai aproape de restul lumii. Cultura poate aduce multe beneficii tuturor și regiunile și orașele pot fi actorii principali în domeniul cultural. Așadar, vă rugăm, stimați membri ai Parlamentului European, să profitați de această poziție avantajoasă a orașelor și regiunilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, mulțumesc, trebuie să-mi cer scuze. Uh, raportorul CESE este domnul Luca Jaie. Acum ați sosit, vă dau cuvântul, vă rog, mai trei minute, deja ne-am depășit uh, programarea. Vă rog. Thank you so much, Madam Chair. You have started with an Italian uh, rapporteur. Mulțumesc, doamnă președinte. Am început cu un raportor italian, terminăm tot cu un italian, deși numele meu nu trădează acest lucru, nu o să vă răpesc prea mult timp. Uh, noi uh, finalizăm activitatea noastră, vom finaliza raportul nostru care va fi aprobat în luna mai la Comisia noastră de Afaceri Externe și la plenară. Suntem de acord cu uh, conținutul raportului Brock Costa. Cooperăm deja împreună și am avut o dezbatere foarte uh, aprinsă cu ocazia unei uh, audieri și suntem de acord pe multe, multe teme. Salutăm comunicarea Comisiei în care cultura e cunoscută ca o recunoscută ca o temelie pentru pace, stabilitate Cultura este foarte importantă pentru noi pentru a aprofunda obiectivul principal al Uniunii Europene de a promova uh, pacea și uh, bunăstarea popoarelor, articolul 3 din tratat. Deci, eh, am avea câteva recomandări. În primul rând, CSE ar trebui să meargă un pas înainte uh, și să pregătească o strategie și să treacă și la faza de implementare și a, să pregătească și un plan de acțiune. Apoi trebuie să recunoaștem rolul important al culturii în politica externă, nu numai ca un soft power și un instrument de dezvoltare socioeconomică, ci ca un catalizator pentru menținerea păcii, a stabilității și pentru reconciliere. Și din aceste motive considerăm că perspectiva legată de cultură trebuie să fie integrată în toate negocierile externe uh, ale uh, noilor acorduri urmărind cu noul uh, parteneriat cu țările ACP. Apoi considerăm că cultura trebuie să fie recunoscută pe deplin ca un al patrulea uh, pilon al dezvoltării durabile. Apoi societatea civilă, așa cum s-a spus acest lucru, e protagonistă în acest domeniu al culturii. Însă Uniunea Europeană ar trebui să investească în sprijinirea uh, dezvoltării unei societăți în domeniul cultural. Și de aceea ce se lansează un apel pentru înființarea unui forum al culturii, foarte important la nivel la nivelul europene, dar și la nivel regional. Apoi, din punctul nostru de vedere, credem că este foarte important ca Uniunea Europeană să pună la dispoziție cadrul și instrumentele pentru a pune în aplicare această strategie. O finanțare puternică, suplimentară, așa cum s-a spus deja. Trebuie finanțate mai multe programe precum Erasmus, Erasmus Horizont 2020. Deci finanțarea pentru aceste programe ar trebui să fie sporită. Apoi, investițiile în cultură ar putea fi un activ foarte important pentru a contracara propaganda și temerile uh, manipulate de tot felul de grupuri în societatea noastră. Apoi uh, considerăm că nu doar uh, drepturile culturale, ci și libertatea de exprimare artistică ar trebui să fie consolidate ca o dimensiune integrantă a drepturilor fundamentale. Mulțumesc, doamnă președinte, iată am avut o intervenție succintă. Mulțumim și pentru că nu v-ați depășit timpul alocat am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre, dar nu vreau să trec cu vederea comisia. Nu știu dacă are ceva de adăugat. Se pare că nu. Atunci aș dori să le întreb domnul raportor, domnul Broc. Îmi cer scuze. Deci că... Ar, ar fi trebuit să strigați mai tare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt șef de unitate pentru politici culturale de la Digi. Uh, aș dori să vă spun că apreciem sprijinul pe care îl acordă Parlamentul, instituția dumneavoastră, și recunoaștem și rolul foarte important pe care Parlamentul l-a avut în uh, acțiunea pregătitoare, care a fost foarte importantă pentru a face ca lucrurile să progreseze. Cred că conceptul cheie al comunicării noastre comune e că există un făgaș cultural pentru relații culturale ă, internaționale mai bune. Și sigur că acest făgaș trebuie să treacă prin diversitatea culturală, prin înțelegere reciprocă, prin dialog, prin cooperare. Și celor care își făceau griji în legătură cu regresul, cu întoarcerea la uh, abordarea din trecut a cu diplomației culturale, aș dori să le spun că comunicarea noastră se bazează pe un cadru de relații culturale reciproce. Nu știu dacă colegii doresc să mai adauge ceva. Foarte pe scurt, eu sunt șef de unitate în domeniul educației de la DGF. Coșturi, încă o dată să vă mulțumesc pentru dezbatere. A fost extrem de interesantă. Uh, există foarte multe puncte, sugestii importante în proiectul de raport. Noi credem că e important și s-a desprins și de intervențiile vorbitorilor, e important aliniatul 28 care menționează comunitățile vulnerabile, inclusiv din zonele rurale și îndepărtate. Noi credem că ar trebui să punem accentul pe uh, aspectul, pe latura de vulnerabilitate. Deci, uh, vulnerabilitatea în situații de criză. Cultura poate fi un instrument foarte important pentru a uh, consolida comunitățile respective și pentru a uh, fi o punte între uh, aspectul umanitar și cel de dezvoltare. Mulțumim! Mulțumim. Uh, tuturor experților, reprezentanților de la Comitetul Regiunilor, de la Comitetul Economic și Social pentru aceste discuții uh, stimulante și interesante din această după amiază. Din păcate, domnul Brock a trebuit să plece. Acum o întreb pe Julie Ward în rol de Silvia Costa dacă mai dorește să mai adauge ceva. Uh. I think Sylvia... Cred că vă pot spune că Silvia va fi uh, foarte mulțumită în legătură cu dezbaterea de astăzi, cu deliberările, concluziile acestei dezbateri, care au convers spre o cooperare Uh, adevărată a fost mesajul pe care l-au transmis uh, invitații noștri, comunitățile, grupurile noastre și uh, noi, Comisia de Cultură, considerăm că nu ar trebui să lucrăm izolat, că cultura nu este un fenomen periferic și că nu are nimic de a face cu activitatea Parlamentului sau cu altor instituții. Nu este ca glazura de pe tort. Uh, trebuie să facă parte integrantă din uh, uh, activitatea noastră și mă bucur să constat că există un consens între noi. Silvia va coopera cu raportorii și sunt sigură că va încerca să ajungă la compromisuri de calitate și va încerca să ține cont de punctul de vedere al tuturora, dar aș dori să salut mai ales prezența experților noștri. A fost, uh, contribuția lor a fost minunată. Salut activitatea uh, Asociației uh, Conservatorului European. Eu am avut privilegiul să particip la un eveniment uh, anual organizat de ei și am fost emoționată să constat tot ce fac cu refugiații și cu comunitățile lor. Deci, uh, mulțumim pentru prezență, ne bucurăm să vă avem printre noi. Uh, Mulțumesc și, și de aceea încet uh, închei cu un citat din Johannes Rauch. Um, cultura nu e cireașa de pe tort, ci drojdia din aluat. Deci, ar trebui și, după părerea mea, cu siguranță să avem mai multă drojdie în aluatul nostru ca să iasă prăjitura și mai bună. Uh, oricum, avem acest raport de, din proprie inițiativă, e un prim pas foarte bun, de asemenea, comisar, doamna comisar uh, susține anum, în anumite privințe aceste eforturi, deci în unele privințe suntem deja pe drumul cel bun. Uh, doresc uh, raportorilor, raportorilor din umbră, discuții fructuoase și cred că oricum pe 3 mai ne revedem aici într-o reuniune comună să mai discutăm. Și acum încheiem reuniunea comună cu AFET și revenim la reuniunea noastră obișnuită a Comisiei Cultură și dacă nu mă înșel, ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Aici este vorba de comunicarea Codul European al Comunicațiilor Electronice, un exercițiu de reformare. Aici Comisia Europeană are 200 și ceva de paragrafe de uh, dispoziții, deci nu e deloc puțin. Uh, Comisia de resort este ITRE cu competențele IMCO care se suprapun și noi ca și uh, Comisie pentru Cultură ne prezentăm și noi o opinie. Vă rog pe cei care părăsiți sala să faceți acest lucru rapid și cât se poate de uh, silențios avem multe de făcut aici. Avem pe colegul Malteze, care e raportor și îi dau cuvântul imediat și îl rog să nu vorbească mai mult de 5 minute, pentru că mai sunt două puncte uh, pe ordinea de zi înainte de reuniunea coordonatorilor. Deci, vă rog să vedem cum ne descurcăm.